Il Presidente. Allora, buon pomeriggio a tutti. Bună ziua tuturor. Reluăm ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate au fost distribuite. Sunt observații? Se pare că nu sunt, deci Considerăm procesul verbal ca fiind adoptat. Trecem acum la prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general aferent exercițiului financiar 2014. Doresc să vă informez că nu este prevăzută o procedură de intervenții spontane, chiar știai, dar se acceptă întrebările cu cartonașul albastru. Dau mai întâi cuvântul domnului Algemantas Nicunas în numele Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați eurodeputați, este o onoare pentru mine să vă prezint astăzi poziția Consiliului în legătură cu proiectul de buget al Uniunii Europene pentru anul financiar 2014 primul buget anual din cadrul noului cadru financiar multianual. Această poziție a fost adoptată de Consiliu pe 2 septembrie. Domnule președinte, stimați deputați, încă de la început aș dori să vă asigur că Consiliul este gata să coopereze cu Parlamentul și Comisia în următoarele săptămâni și luni pentru a ajunge la un acord asupra unui buget realist și echilibrat pentru 2014. O cooperare strânsă și cât mai eficientă este necesară. Consiliul este gata să lucreze în spirit constructiv și de compromis. Mă bucur mult că trilogul care a avut loc săptămâna trecută, pe 3 septembrie, a fost unul pozitiv, încurajator. M-am bucurat foarte mult de faptul că suntem cu toții de acord că Programele și acțiunile care sprijină ocuparea și creșterea economică sunt prioritare. Consiliul, în general, acceptă sumele propuse de comisie în proiectul de buget pentru 2014 pentru toate cheltuielile operaționale care vizează programele din, cadrul, uh, din, din noul cadru financiar multianual. Aș dori să subliniez faptul că toate reducerile propuse de Consiliu în poziția sa se bazează pe o analiză detaliată a punerii în aplicare probabile a fiecărei acțiuni și, ehm, și a fiecărui program. Și nu s-au făcut reduceri cu abordare generală sau reduceri nejustificate. Poziția Consiliului pentru acest prim buget din noul cadru financiar multianual prevede în cifre absolute 142,2 miliarde de euro angajamente și 135 de miliarde de euro plăți și marea majoritate a statelor membre sprijină acest buget. Aș dori să vă atrag atenția asupra trei elemente importante care stau la baza poziției Consiliului. Mai întâi, Consiliul a hotărât să dea prioritate programelor și acțiunilor care au obiectivul ca Europa să revină pe calea unei creșteri inclusive și pe calea creierii locurilor de muncă pentru a favoriza obiective legate de ocuparea tinerilor, cercetare, programul Erasmus sau IMM-uri și să sporească finanțarea economiei. În al doilea rând, Consiliul a ținut cont de eforturile continue făcute de statele membre pentru a-și consolida bugetele naționale. S-a dat o importanță deosebită controlului cheltuielilor administrative. aplicându-se ca și, în cadrul, ca și la nivel intern în statele membre o gestiune financiară sănătoasă. Consiliul lasă marje suficiente uh, sub plafonul din cadrul financiar multianual pentru a face față situațiilor neprevăzute. Domnule președinte, stimați eurodeputați, acum voi prezenta pe scurt principalele elemente ale poziției Consiliului pe fiecare titlu și subtitlu din uh, cadrul financiar multianual. Titlul 1. O creștere inteligentă și inclusivă. Consiliul dă importanță deosebită acestui titlu, pentru că este un domeniu în care acțiunea Uniunii Europene are o valoare adăugată semnificativă și joacă un rol cheie în contextul strategiei UE 2020, mai ales în domeniul cercetării, competitivității, antreprenoriatului și inovării. La titlul 1A, concurență pentru creștere și locuri de muncă, Consiliul sprijină acțiunile în favoarea avantajării competitivității, mai ales IMM-urilor și investițiile în învățământ și în construirea capacităților prin programul Erasmus pentru toți. Reducerea acest uh, subtitlu se concentrează pe proiectele mari de infrastructură uh, pe baza capacităților de absorpție anticipate și pe baza programelor uh, precedente. Reducerea aplicată de Consiliu de la proiectele mari, cum ar fi ITER și rețelele transeuropene, corespunde abordării sugerate recent de Comisie de a prevedea um, sume pentru Orizont 2020, Erasmus și Cosme în primii ani din cadrul financiar multianual și a, de a compensa această finanțare amânând uh, o finanțare sporită pentru proiectele mari pentru anii următori. Consiliul a dorit să prevadă suficiente credite de plăți pentru acțiunile structurale și este de acord că la titlul 1B, coeziune economică, socială și teritorială, creditele de plăți trebuie să crească cu 7,5% în comparație cu 2013. Conform concluziilor Consiliului European de pe 27-28 iunie, alocarea 6 miliarde de euro pentru inițiativa pentru ocuparea tinerilor va permite primele plăți achitate beneficiarilor în zonele cu un, uh, o rată ridicată a șumajului tinerilor încă din ianuarie 2014. În ceea ce privește titlul 2, creștere durabilă și resurse naționale, Consiliul propune să, să se stabilizeze nivelul uh, creșt- creditelor uh, Um, în 2014, dar este de acord să crească puțin sumele prevăzute pentru um, cheltuieli uh, legate de piață și în fondul uh, de garanție agricolă cu 0,27%. Reducerile aplicate la acest titlu sunt distribuite între fondul um, agricol pentru dezvoltare rurală și fondul uh, pentru afaceri maritime și pescuit pe baza ultimelor informații, această reducere se bazează pe, pe ultimele dispon, eh, informații disponibile și uh, în așteptarea scrisorii uh, de modificare a Comisiei din toamnă. Titlul 3. Cetățenie. Consiliul sprijină reduceri mici atât de la angajamente cât și de la plăți pe baza unor uh, estimări realiste ale capacității de absorție. Consiliul sprijină sumele prevăzute de Comisie pentru azil și migrație. Pentru inițiativele în domeniul granițelor externe, justiției, securității interne, sănătății publice și protecției consumatorilor. În ceea ce privește titlul 4, Europa la nivel global, Comisia prevede sume mai mici decât cele propuse de Comisie pentru a reflecta mai bine modul în care se pune în aplicare bugetul și pentru a ține cont de capacitățile realiste de absorpție. Împreună cu titlurile 1A, 1B și titlul 2, toate acestea uh, depind de o declarație privind uh, creditele de plată în care cerem Comisiei uh, uh, o modificare, un buget rectificativ, dacă sumele sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile din aceste titluri. În ceea ce privește titlul 5, administrație, Consiliul recunoaște eforturile făcute de instituții de a limita creșterile în estimările bugetului lor, inclusiv reducerea personalului conform obiectivului de 5% în perioada 2013-2017, dar există potențial de economii și mai mari, după părerea Consiliului. Consiliul dorește să nu se prevadă crederi, eh, credite pentru ajustări salariale pentru anii 2011 și 2012, pentru că Consiliul consideră că nu instituțiile europene trebuie să anticipeze uh, decizia Curții de Justiție pe această temă. O abordare similară a fost adoptată și pentru toate agențiile descentralizate, pentru care Consiliul sprijină reduceri comparabile atât la angajamente cât și la plăți cu în funcție de uh, personalul agențiilor, uh, uh, cu excepția posturilor autofinanțate. Consiliul nu a modificat partea din buget eh, care vizează Parlamentul European, iar la titlul 6, compensări, Consiliul este de acord cu sumele propuse de Comisie. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, sunt convins de faptul că poziția Consiliului privind proiectul de buget pentru 2014 reprezintă o poziție echilibrată între nevoia de a ține cont de situația economică dificilă din statele membre și permite sume corespunzătoare la bugetul european pentru a promova noi acțiuni, creșterea economică și consolidarea fiscală în același timp. Suntem cu toții de acord cu importanța și valoarea adăugată a programelor și acțiunilor de la nivel european și toată lumea sprijină finanțarea lor. Și ministrii de finanțe sprijină aplicarea lor, dar cu toții trebuie să respectăm obiectivul disciplinii, disciplinei bugetare și obiectivele naționale de a reduce datoria statelor membre și deficiturile bugetare. Fiecare euro în plus la bugetul Uniunii Europene cântărește greu la nivel de, buget, de bugete naționale și acest buget ne, ne mulțumește pe toți Trebuie uh, să găsim echilibrul potrivit pentru a permite, pe de o parte, pune în aplicarea programelor și acțiunilor pe care, cu care am fost de acord, dar în același timp să ne limităm bugetele naționale la nivelurile respective. Contest pe înțelegerea dumneavoastră și pe sprijinul dumneavoastră în acest sens. Domnule președinte, stimați eurodeputați, bugetul Uniunii Europene pentru anul financiar 2014 va avea un rol crucial de jucat în sprijinirea economiei noastre, având un rol de catalizator pentru creștere și locuri de muncă, pentru a permite investițiile um, cele mai utile, inclusiv în capitalul uman. Sper că acest obiectiv va fi cel care va sta la baza discuțiilor noastre din următoarele luni. Și dorim să ajungem la un acord privind bugetul pentru 2014. Vă mulțumesc pentru atenție. Eh, Mulțumesc, domnule Rimkusas. Are acum cuvântul domnul Lewandowski. Vă rog. Domnule președinte, domnilor miniștri, onorabili membri, mă bucur că după trialog am din nou ocazia să îmi exprim uh, poziția Consiliului față de buget. E o expoziție extrem de îngrijorată. Atunci când s-a prezentat proiectul pentru 2013, mesajul nostru a fost cât se poate de clar. Nu trebuie să continuăm așa cum am făcut-o în trecut, din mai multe motive. Contextul este unul aparte, este vorba de negocieri destul de avansate cât privește cadrul financiar multianual, eh, care s-au, au întârziat un pic, însă totuși nu putem să le ignorăm în contextul proiectului de buget. Și având în vedere pragurile foarte scăzute de la începutul perioadei financiare, noi am avut de-a face cu acea sumă redusă de cu 6%, 9 miliarde și la plăți 9 miliarde în minus. Iată reducerile care sunt preconizate pentru 2013, lucruri pe care nu le putem accepta și nu trebuie ca Consiliul să aibă abordarea acea tradițională de reduceri, reduceri. Ne ducem aminte ce s-a întâmplat cu acele reduceri de 240 de milioane, respectiv 1 miliard. Mai mult decât atât, nu văd care este raționamentul pe care îl urmează Consiliul. De exemplu, și vreau să spun asta în contextul promisiunilor pe care noi le-am făcut pentru a face tot ce este posibil pentru a consolida creșterea și relansarea economică a Europei pentru crearea de locuri de muncă și avem deci în acest context reduceri la fondurile structurale care sunt instrumentele prin excelență care promovează uh, competitivitatea. Iar uh, iată, aici sunt principalele reduceri de la rubrica respectivă și care vizează direct COSME, deci IMM-urile, dar și deci, cei din programul uh, Orizont 2020. Sprijinul administrativ pentru cercetare și proiectele de infrastructură sunt de asemenea vizate de aceste reduceri și pot să pună în pericol aceste programe. Cât privește Serviciul European de Acțiune Externă, ce se întâmplă astăzi în afara Europei, știm bine uh, ce se întâmplă în Siria, iar aceste reduceri la SAE sunt uh, îngrijorătoare cât privește rolul pe care noi putem să-l jucăm în afara granițelor europene. Mi-ar dori mi-aș dori mai multe explicații și justificări, pentru că aici este vorba de dincolo de o simplă flexibilitate. Pentru că instrumentele despre care vorbim, cu flexibilitatea lor intrinsecă, pot să uh, justifice și depășiri ale pragurilor, deci nu este o justificare. Iar eforturile continue de a reduce ceea ce a fost deja redus, nu cred că sunt bune pentru, și de bun augur pentru anul 2014. Știm bine că proiectele mari, principale, au un ciclu de viață care vizează anul 2013 plus 2, adică 14-15. Și să nu uităm situația din Europa actuală și situația de pe piața de muncă, iar în acest context trebuie să facem un efort, măcar de data aceasta, poate că întâlnirea noastră privitoare la plăți ar fi o ocazie să discutăm din nou aceste aspecte și a discuta, de a discuta încă o dată care sunt cu adevărat proiectele mari importante pentru Europa și poate că va fi momentul să discutăm care ar fi abordarea cea mai bună și mai justă în aceste vremuri grele pentru relansarea economică europeană. 9% din credite, din angajamente nu sunt diferite de cele de dinainte și 10% nu mai vizează noi programe preconizate până în 2020. Cât privește ajustările, uh, în ce privește salariile, da, avem uh, reduceri, dar chiar și Curtea de Justiție a statuat într-un anumit sens. Iar cât privește acordul interinstituțional, acolo se preconizează niște reduceri pe care le cunoaștem și toate cele trei instituții se angajează la acea reducere de 1% și toate instituțiile sunt serioase. Așadar, domnilor parlamentari, vă rog să luați în calcul aceste argumente în momentul în care vă veți exprima asupra bugetului 2014 în ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, mă angajez să creez o listă la zi, să vă transmit ca să puteți să o consultați și sunt încrezător că vom avea o bună cooperare în acest sens. Acum avem nevoie să dăm rezultate pe buget, luând în calcul ceea ce se întâmplă efectiv. Este vorba, deci, de contextul actual care este, bineînțeles, marcată de discuțiile în ce privește cadrul financiar multi, multianual, de discuțiile legate de ce se poate finanța sau nu pe cost și așa mai departe și apoi de discuția legată de agricultură și pescuit și cât privește con concilierile și cele 21 de zile pe care le-am petrecut deja, eu sunt încrezător că vom putea să ajungem la un rezultat bun, rezonabil. Mulțumesc foarte mult, domnule Lewandowski. Dau cuvântul doamnei Holmeier, Monica, raportoare a Parlamentului. President, uh... Domnule președinte, domnule reprezentant al, comisie, al Consiliului, uh, stimați reprezentante ai Comisiei, câteva Um, observații referitoare la buget în general, înainte să ajung la bugetul Parlamentului. Am auzit și respect acest lucru că președinția UE spune că a analizat foarte bine reducerile făcute, însă am senzația că până la urmă bugetul a trebuit redus pentru că în țări, în statele membre, sunt dificultăți financiare și nu s-au uh, făcut reduceri conform unei logici pe care ne-am fi dorit-o noi toți. Uh, Ane Jensen, care va interveni după mine, uh, se va bucura de întreg sprijinul meu, uh, lucru pe care îl, vi-l spun deja acum. În ceea ce privește bugetul Parlamentului în sine, aș dori să spun în primul rând că Parlamentul European um, va merge în, în direcția uh, sa proprie referitoare la inflație. Avem o situație specială în Parlament și anume referitor la uh, perioada legislativă um, și anume la schimbarea mandatului parlamentar, care va aduce 2,2% de costuri suplimentare. Este um, ceva ce aduce costuri de la sine și nu este ceva ce putem evita coopere strâns cu um, Comisia Econ, dar și cu CESE și uh, COR. Până acum nu avem însă cifre concrete, deci pornesc de la premisa că um, vom avea aceste cifre numai când uh, negocierile se vor termina. În ceea ce privește bugetul Parlamentului, el va fi un buget de austeritate, să-i spun așa, va fi mai mic cu aproximativ 0,3%, cu excepția costurilor pentru alegeri și costurilor uh, pentru aderarea Croației. În ceea ce privește celelalte instituții, aș dori să mă refer la Serviciul European de Acțiune Externă. Am senzația și am mai spus-o că nu sunt sigură că Consiliul uh, își menține poziția că dorește acest serviciu european de acțiune externă cu o creștere de buget de 1,7% pentru o instituție care este în plină construcție, nu cred că intențiile pot fi uh, suficient de serioase. Nu se poate face treabă cu atât. Mai ales uh, în contextul securității, um, și uh, în domeniul securității comunicațiilor, um, să ne gândim numai la Edward Snowden, va trebui să discutăm uh, și uh, Serviciul European de Acțiune Externă este foarte important aici. Și la alte instituții am constatat că nu am respectat logica sau analiza pe care am făcut-o inițial. Aș dori să putem intra mai profund, într-o discuție mai aprofundată uh, în timpul uh, negocierilor. Uh, practic, va, cred că va trebui să mai discutăm pentru a putea ajunge la un rezultat rezonabil sau la bugete responsabile, rezonabile pentru diferitele instituții. Mulțumesc, doamna Jensen, acum den er umiddelbare reaktion i parlamentet. Mulțumesc, domnule președinte. Prima reacție după citirea propunerii Consiliului este una de decepție. Suntem dezamăgiți pentru că se reduce bugetul tocmai în domeniile, care vizează ocuparea și creșterea economică. Se reduc bugetele care deja sunt atât de scăzute încât ne întrebăm dacă Uniunea Europeană își va putea respecta angajamentele. Uh, avem deja un buget rectificativ de economii, din, eh, un, un buget care prevede economii din partea Comisiei eh, cu sume cu 5 sau 6% mai scăzute decât pentru anul precedent. Deci deja Comisia a propus un buget de austeritate. Consiliul uh, Uh, dorește să facă scade și mai mult acest buget, astfel nu respectă acordul uh, la care s-a ajuns cu Parlamentul privind cadrul financiar multianual. S-a prevăzut atunci să se prevadă creditele necesare pentru cercetare, um, pentru învățământ și pentru inovare pentru 2014 și suntem dezamăgiți de faptul că Consiliul nu respectă aceste angajamente, pentru Parlament va fi foarte important să se prevadă suficiente credite în acest domeniu, cât și pentru a ajuta pe tineri pentru a lupta împotriva șomajului tinerilor. În alte în la alte puncte din buget, creditele sunt limitate. Domnule Vasculski a vorbit despre um, politica externă, știm că fluxul de refugiați din Siria crește și constrângerile asupra bugetului nostru va, vor crește în consecință. S-au redus atât de mult bugetul pentru anumite programe încât um, pur și simplu nivelul nu mai poate fi sustenabil. Suntem de acord cu Comisia că autoritatea de supraveghere din sectorul financiar va trebui să facă obiectul atenției noastre în timpul negocierilor, deci vom fi foarte atenți la bugetul pentru agenții. Ca de obicei, există o incertitudine în legătură cu sumele de prevăzut la buget. E greu de știut când vor veni facturile pentru proiectele mari și de ani de zile am acceptat în mod sistematic reducerea sumelor um, de văsat de statele membre, dar am ajuns acum într-o situație în care pur și simplu situația este dureroasă. Anul acesta deja am avut probleme mari, Comisia a avut dificultăți în a plăti aceste facturi și la anul situația ar putea să fie și mai dificilă. Este intolerabil ca Comisia să se regăsească într-o astfel de situație. De aceea Parlamentul va pune accentul pe creditele de plăți la următoarele negocieri. Aș uh, spune că negocierile care pe care le avem înainte nu vor fi ușoare. Vor fi legate de negocierea bugetelor rectificative pe care le vom dezbate peste câteva momente în acest, în acest hemiciclu, dar aș dori să mulțumesc încă de pe acum președinției lituaniene, domnului Rincunas Mersi, pentru munca de pregătire din amontele negocierilor. Sper că vom putea negocia cât mai bine. În țara mea se spune dacă vrem ceva, vom putea. Și nu am niciun dubiu în legătură cu voința uh, președinției lituaniene, dar știu că va fi într-o situație dificilă în relația cu multe state care nu vor decât să facă economii fără a ține cont de situația reală și anume nevoia de, a de a ne asigura comisia trebuie să-și poată plăti facturile. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă Jensen. Are cuvântul acum domnul Alan Masur. vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O singură observație și o singură intervenție în ce privește proiectul de buget și cel rectificativ, pentru că ambele bugete sunt supuse aceleiași constrângeri politice absolute, respectarea acordului din trecut între instituțiile noastre cât privește cadrul financiar multianual E vorba aici de unanimitatea celor 28 de state membre la cel mai înalt nivel și totuși miniștrii bugetului par să ignore acest lucru. Proiectul de buget 2014, adoptat pe 2 septembrie, reduce comi bugetul Comisiei pe politicile prioritare decise în comun. Așa cum a spus foarte bine atât comisarul cât și raportarea noastră în ce privește tinerii, Erasmus pentru toți, IMM-urile, fondurile structurale pentru creștere, printre altele. Vreau să vă întreb atunci la ce mai servește Coreperul dacă această instanță nu poate să informeze pe miniștrii bugetelor cât privește hotărârile luate de Consiliul European pe plan politic și validate și juridic de eh, Consiliul Afaceri Generale. Parlamentul este cel care trebuie să vegheze eh, la respectarea angajamentelor statelor uh, prin intermediul uh, miniștilor bugetelor, am discutat luni de zile. Acordul a fost sprijinit și de Parlament în luna iunie cu mare, mare majoritate. A venit acum momentul ca toată lumea să dea dovadă de bunăvoință, onorându-și angajamentele solemne și cât se poate de precise care au fost exprimate de toată lumea. Nu ne punem de acord decât pentru tot, pentru 100%. Aceasta a fost uh, motoul. Se spune că asta am făcut, asta aplicăm. Pacta sunt servanta, se spune în limba latină. La fel trebuie să, să fie uh, și pentru cel rectificativ bugetul, cât și pentru 2013. În această săptămână am votat prima tranșă din creditele care mai lipsesc și uh, Comisia mai propune a doua tranșă 2,9 miliarde. Câtă vreme acordul formal pe aceste două tranșe nu a fost dat de cineva abilitat de la Consiliu, ratificarea cadrului financiar 2014-2012 nu va putea intra la vot în plenarea noastră a Parlamentului. Am prevăzut acest vot final pentru cadru Uh, pentru această plenară. Mâine trebuia să votăm, însă acum am amânat cu o lună tocmai la a doua sesiune din octombrie. Dacă este cazul, vom mai amâna încă o dată. Între timp ne-am întâlnit în trilog în ce privește plățile. Mă bucur că președinția litoniană a, a acceptat această propunere, spre deosebire de cea de dinainte, și sperăm că această întâlnire va putea să rezolve toate problemele pendinte uh, pentru 2013, pentru 2014, alegerile politice sunt bine exprimate, nu rămâne decât să punem în aplicare. Mulțumesc foarte mult, domnule Lamasur, și acum dau cuvântul din nou domnului Rimu Cunat de la Consiliu. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Aș dori să mulțumesc foarte mult uh, domnului comisar Lewandowski, raportoarelor, doamnele Holmeier și Jensen, domnului Lamasur, președintele Comisiei pentru Buget, pentru remarcile cât se poate de valoroase. În acest moment considerăm că o mai bună înțelegere a pozițiilor respective referitoare la propunerea Consiliului pentru pro, uh, proiectul, de, proiectul de buget pentru 2014 este scopul principal. Și acest obiectiv a fost atins, lucru care ne-a, ne, ne va permite să reîncepem negocieri uh, pentru bugetul 2014 în următoarele luni. Consider că discuția de astăzi a fost un foarte bun punct de plecare pentru cele ce urmează ne bazăm pe sprijinul comisiei, aș dori să adaug acest lucru, comisia care, în mod tradițional, are rolul unui uh, mediator uh, onest și îi mulțumim domnului comisar Lewandowski pentru deplina cooperare. Aș dori să vă asigur că președinția lituaniană a Consiliului, la fel ca și mine, vom face tot ce ne stă în putință pentru a atinge rezultate pozitive. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și aș dori să urez mult succes uh, Parlamentului în examinarea poziției Consiliului în următoarele săptămâni și așteptăm cu nerăbdare negocierile din octombrie și noiembrie. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Această dezbatere se încheie, iar noi continuăm cu raportul la VIA. Proiect de buget rectificativ 2 pe